aceleași discuții din ultimele săptămâni. Trebuie să evităm acest lucru, deci haideți să acționăm. Comisario, uh, la discussione... Mulțumesc, doamna comisar. Discuția s-a închis. Mulțumesc uh, deputaților și interpreților, precum și personalului pentru răbdarea din această seară.